privește mm, medicamentele de uz veterinar. Avem doi raportori, uh, doamna Grostet și domnul Tănăsescu. Vom începe cu primul raportor. Doamna Grostet, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că colegii au avut timpul să ajungă aici pentru că vreau să mulțumesc uh, călduros raportorilor din umbră și echipe, echipei comisarului Andrew Caitis, care au lucrat împreună cu mine pe acest dosar. Cu mai mult de 1000 de amendamente și 150 de articole, a fost o muncă de titan pe care am uh, îndeplinit-o în echipă într-un spirit de cooperare și de compromis uh, pe care l-am apreciat foarte mult a fost necesar în vederea mizelor importante ale acestei revizuiri legislative. Atunci când Organizația Mondială a Sănătății ne avertizează că uh, ne apropiem, riscăm să ne apropiem de o eră post-antibiotice, unde rezistența antimicrobiană provoacă mai multe decese decât cancerul în fiecare an, Trebuie să facem față acestor probleme din rădăcină. Lupta împotriva rezistenței antimicrobiene trebuie să înceapă în domeniul veterinar. Cu acest raport vrem să interzicem utilizarea pur preventivă a antibioticilor, să restrângem tratamentul în masă doar la cazurile speciale și să interzicem utilizarea veterinară a antibioticelor critice pentru medicina umană și să uh, uh, controlăm mai bine aceste produse psihotrope uh, alte produse cum ar fi psiho, cele psihotrope. Trebuie să reducem astfel cantitatea de antibiotice care se regăsesc în farfuria consumatorilor. Însă nu trebuie să reducem arsenalul terapeutic al veterinarilor care sunt uh, profesioniști responsabili în care trebuie să avem încredere. Ei sunt cei mai uh, în măsură să aleagă tratamentul cel mai adaptat în funcție de circunstanțe. Acest regulament uh, vrea să le faciliteze munca și uh, nu dorește să reglementeze prea mult o profesie care și-a demonstrat uh, rigoarea etică. Trebuie să subliniem că există o adevărată problemă de disponibilitate a acestor medicamente pe piața veterinară. Pentru a apăra sănătatea animalelor, trebuie să îmbunătățim calitatea tratamentului și să reducem utilizarea uh, neautorizată a medicamentelor. În acest sens, este foarte necesar să încurajăm cercetarea și inovarea în acest sector. Raportul nostru este foarte ambițios în acest sens. Propune să se extindă anumite perioade de exclusivitate comercială, în special cea a medicamentelor uh, destinate speciilor minore, pentru a crea măsuri de susținere pentru cercetare. De asemenea, povara procedurilor administrative, în special în farmacovigilență, este o altă frână împotriva inovației. Pe baza propunerii comisiei am prevăzut o serie de măsuri pentru a înființa un nou, nou sistem de farmacovigilență mai flexibil, mai eficient și mai puțin birocratic cu proceduri accelerate care să permită o acțiune o, rapidă din partea laboratoarelor în caz de epizootie, fără a ne compromite standardele în materie de calitate și de securitate care sunt printre cele mai uh, stricte din lume. Acest raport trebuie să fie în serviciul crescătorilor de animale care trec prin dificultăți și care sunt primii vizați de acest text. Nu uh, trebuie ca aceștia să fie stigmatizați, ci ajutați. Vreau să revelez că cu colegii de la Comisia Agri și cu Sindicatul Crescătorilor vom uh, vedea ca aceste reguli să fie aplicate și să nu se adauge sarcinii administrative. Miza principală este uh, triplă, să se protejeze sănătatea animalelor și sănătatea umană, să luptăm împotriva rezistenței antimicrobiene, să creștem competitivitatea crescătorilor și a industriei medicamentelor. Obiective care pot să pară contradictorii, însă pe care am reușit să le împăcăm în acest raport legislativ. Să nu mai pierdem timp Parlamentul este pregătit, mingea este în terenul Consiliului și uh, mă bucur de susținerea colegilor mei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Nu îl văd pe domnul Tănăsescu în sală. Așadar, îi dau cuvântul domnului comisar Kaitis. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Mă bucur să am posibilitatea să discut cu dumneavoastră propunerea de revizuire a medicamentelor de uz veterinar. Propunerea de regulament încearcă să facă mai multe medicamente de uz veterinar disponibile și să Uh, întărească lupta Uniunii Europene împotriva rezistenței antimicrobiene. Știu că este o preocupare cheie a Parlamentului European. Și după cum știți, este o preocupare pe care o împărtășesc întru totul. Salut faptul că Comisia ENVI și-a adoptat raportul pe 17 uh, februarie cu o majoritate amplă profit de ocazie pentru a felicita pe doamna Grostet pentru munca ei excelentă în calitate de raportor pe dosarul dumneai și pentru excelenta colaborare cu Comisia. Doamna Grostet a reușit să obțină o susținere importantă pe 39 de amendamente de uh, Uh, compromis care acoperă toate prevederile importante ale acestui regulament. Comisia apreciază în special propunerile de amendamente constructive și alternative concrete vis-a-vis -vis de prevederile care țin de etichetare, evaluarea uh, de risc pentru mediu, farmacovigilență și, nu în ultimul rând, uh, rezistența antimicrobiană. Comisia salută spiritul acestor amendamente pentru că țin Uh, sau sunt uh, pe aceeași linie de gândire cu propunerile noastre. Acum, în ceea ce privește propunerile de amendamare a regulamentului 729 din 2004. Această propunere a fost necesară pentru a permite incorporarea tuturor uh, prevederilor care țin de mm, medicamentele de uz veterinar într-un singur regulament. De asemenea, a fost nevoie de o aliniere cu tratatul de la Lisabona. Comisia și-a adoptat raportul, Comisia Envi și-a adoptat raportul pe 17 februarie și aș dori să-l felicit și pe domnul Tănăsescu pentru activitatea depusă pe marginea dosarului um, care de asemenea a fost adoptat cu o largă majoritate. Comisia a făcut eforturi de îmbunătățire a acestei propuneri pentru a ține cont de specificul sectorului veterinar. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că cooperarea între Parlament și Comisie pe cele două dosare a fost una excelentă. Evident, vom încerca uh, să menținem acest lucru și în continuare pentru ca dosarul să fie încheiat cât se poate de rapid. Sunt uh, convins că este, posibil, o, este posibil un acord în primul lectură și de asemenea cred că votul de astăzi va reprezenta o, un stimulent important pentru ca și Consiliul să-și accelereze lucrările. În final, aș dori să-mi susțin angajamentul în combaterea rezistenței antimicrobiene. În primii ani am susținut deja acest lucru. Uh, am spus că este nevoie de bune practici în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. În acest sens, fiecare stat trebuie să dispună de un plan comprehensiv în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Pentru a susține acest efort, voi crea în următoarele luni un, uh, o rețea Uh, în care să colaboreze experți atât din domeniul veterinar cât și din uh, domeniul sănătății umane, dar și experți în domeniul mediului. Dumneavoastră, de asemenea, ați dat dovadă de o muncă constructivă în acest domeniu, ca o contribuție importantă pentru a fi o reușită. vă asigur de faptul că uh, și noi subscriem la acest angajament de a combate uh, rezistența antimicrobiană. Se impun măsuri noi care uh, să fie aplicate cât se poate de curând. Mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Aștept cu interes opiniile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul Tănăsescu, cel de-al doilea raportor din această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a spune că apreciez propunerea Comisiei de a separa autorizațiile de comercializare pentru medicamentele de uz veterinar de cele pentru medicamentele de uz uman astfel încât să se țină seama de nevoile specifice ale sectorului veterinar. în plus față de noul regulament privind medicamentele de uz veterinar tocmai menționat de doamna grossette a fost necesară și modificarea din partea comisiei a regulamentului șapte sute douăzeci și șase două mii patru cu toate acestea după cum se poate vedea din raportul meu existau în propunere câteva elemente care necesitau o îmbunătățire în primul rând din motive de claritate din moment ce toate articolele care se referă la procedura de autorizare a medicamentelor de uz veterinar sunt acum mutate într un nou regulament am clarificat în text faptul că agenția europeană pentru medicamente rămâne responsabilă sub procedura centralizată de autorizare atât pentru medicamentele de uz uman cât și pentru cele veterinare. de asemenea raportul garantează că regulamentul revizuit este în conformitate cu noul regulament financiar acum avem o imagine clară și actualizată privind principiile aplicabile bugetului agenției inclusiv o separare între diferitele surse de venituri care alcătuiesc uh, bugetul agenției europene de medicamente. ca urmare a sprijinului larg primit în cadrul comisiei envi parlamentul ar trebui să fie pe deplin implicat în procesul de stabilire a taxelor agenției prin procedura legislativă ordinară așa cum s a făcut recent pentru legislația privind taxele pentru activitatea de farmacovigilență. în cele din urmă textul votat în comisia envi recunoaște rolul agenției europene de medicamente pentru creșterea accesului la medicamente. raportul conține și o mențiune cu privire la cooperarea agenției cu organismele de evaluare a tehnologiilor medicale așa cum se întâmplă în prezent pentru a facilita și mai mult cooperarea și schimbul de informații științifice ema ar trebui să fie de asemenea în măsură să furnizeze statelor membre o evaluare comparativă a produselor medicamentoase de uz uman. o astfel de evaluare ar putea fi ulterior utilizată de către statele membre în mod voluntar în timpul procesului național de luare a deciziilor privind stabilirea prețurilor și a condițiilor de rambursare activități care desigur rămân de competența națională. acum în calitatea mea de raportor alternativ în raportul grossette aș dori să o felicit pe doamna raportor și pe colegi pentru buna colaborare. avem acum un raport foarte bine structurat care permite îmbunătățiri considerabile în domeniul produselor medicamentoase de uz veterinar. printre măsurile propuse se numără limitarea și controlul utilizării antibioticelor în tratamentul animalelor dar și crearea unui cadru favorabil investiției în cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente și nu numai se dorește creșterea accesului la medicamente de uz veterinar și punerea la dispoziția medicilor veterinari a unui arsenal terapeutic mult mai larg. în acest sens se simplifică și cerințele pentru medicamentele adresate piețelor limitate. în plus este facilitată circulația medicamentelor de uz veterinar între statele membre prin intermediul unor proceduri de autorizare mai bune și reguli clare privind formele moderne de vânzare cu amănuntul în acest sens am ajuns la un acord care permite vânzarea cu amănuntul a produselor medicamentoase veterinare pe internet cu excepția substanțelor antimicrobiene a produselor psihotrope și a celor biologice imunologice. similar cu ceea ce se întâmplă în cazul produselor medicamentoase de uz uman comisia este invitată să adopte orientări care să sprijine statele membre în dezvoltarea unui sistem armonizat de prescripții digitale în uniunea europeană este regretabil faptul că o mare parte dintre antibioticele vândute în uniunea europeană sunt date animalelor. este de datoria noastră să protejăm eficacitatea antibioticelor în centrele medicale dar și în ferme. acest raport prevede măsuri clare pentru o utilizare corectă și adecvată a antibioticelor în fermă precum și interzicerea utilizării preventive de rutină a substanțelor antimicrobiene. acest lucru este completat cu standarde mai stricte pentru utilizarea tratamentului metafilactic antimicrobian în vederea combaterii rezistenței la antimicrobiene toată lumea ar trebui să fie implicată inclusiv autoritățile naționale pacienții medicii dar și medicii veterinari fermierii și consumatorii. vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Agri, domnul Selimovic. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Grostet și domnului Tănăsescu pentru munca lor excelentă și vă mulțumesc pentru cooperare. După jur de 1111 amendamente, cu ajutorul dumneavoastră am ajuns la un compromis excelent. Acest proiect legislativ este foarte important nu doar pentru bunăstarea animalelor și pentru uh, medicina veterinară este și în beneficiul sănătății publice și a mediului în Europa. Este foarte important să limităm utilizarea antibioticelor uh, în uh, mod profilactic uh, și generalizat. Mă bucur foarte mult că această propunere include o definiție a celor care pot să prescrie aceste medicamente veterinare de uz veterinar și cum se va face față impactului asupra mediului. Există un echilibru aici între partea consumatorului, care privește consumatorul, și stimularea industriei medicamentelor, inclusiv pentru producerea medicamentelor generice. Trebuie să luptăm și împotriva rezistenței la antimicrobiene pentru a avea medicamente eficiente, produse și utilizate într-un fel care să nu pericliteze sănătatea publică și a animalelor. Noi susținem uh, aceste obiective la ALDE și sperăm că și restul colegilor la fel. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Agri, domnul Polciac. Mulțumesc, doamnă președintă. Am la dispoziție doar un minut și de aceea vă voi referi la Agenția Europeană pentru Medicamente. Aș dori să mulțumesc domnului raportor Tănăsescu pentru faptul că a acceptat o serie întreagă de amendamente din partea comisiei noastre. Am avut și eu uh, câteva îndoieli vis-a-vis -vis de propunerea comisiei în ceea ce privește structura acesteia și structura taxelor uh, pentru Agenția de Medicamente și de asemenea și uh, de decizia de salarizare a experților care lucrează acolo și dacă acest lucru poate fi decis printr-un act de punere în aplicare. Eu cred că taxele percepute de agenții ar trebui aprobate de Parlamentul European într-o procedură de codecizie. Atât în ceea ce privește raportul domnului Tănăsescu. Mai există și o serie întreagă de trimiteri în regulament uh, la și, de asemenea, încercăm să clarificăm și rolul Agenției Europene pentru Medicamente și modalitatea de centralizare a procedurilor. Noile măsuri trebuie să țină cont de aspectul specific al domeniului veterinar, iar taxele în acest domeniu trebuie să fie accesibile. Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea Um, și intervențiile reprezentanților grupurilor politice. Pentru început, domnul Ciro, două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor, în special doamnei Grostet, cu care am făcut uh, o muncă de durată și importantă în comisie. Au fost foarte multe amendamente, dar cred că am reușit să găsim un punct de echilibru și de compromis semnificativ. Eu cred că se impune să remarcăm și faptul că vorbim aici de reguli noi, și de uh, un regulament noi și unii poate că se vor teme că Europa vine din nou cu reguli într-un domeniu deja foarte uh, reglementat. În schimb, este o atitudine absolut contrară în acest demers. Este vorba de reguli noi, care însă au fost uh, verificate la fața locului și, prin urmare, nu constituie o birocratizare suplimentare a sistemului și este vorba mai degrabă de reguli care merg în direcția unei armonizări cuprinzătoare. Și cred că trebuie să amintim uh, în acest moment și de faptul că atunci când vorbim de crescători, în special în domeniul lactatelor, un sector care în Italia, dar și în alte țări din Uniunea Europeană se află în genunchi astăzi. Și aceste norme vor ajuta acest sector, în special pentru că este vorba de uh, regulamente care vor crea reguli egale pentru toată lumea. Prin urmare, toate companiile europene sau toți crescătorii europeni vor avea aceeași reglementare. Și dacă acestea nu vor fi egale sau sunt interpretate diferit, uh, fac ca unii să poată produce lapte mai ieftin decât în Italia, de pildă. Printr-un regulament, în schimb, cu o singură interpretare, uh, putem vorbi de un avantaj și de un semnal ulterior adresat fermierilor noștri, în sensul că nu putem să le lăsa singure întreprinderile noastre agricole, pentru că criza pe care o traversează este una dificilă. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Kadenbach, un mici jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În această săptămână am adoptat deja legislația cu privire la sănătatea animalelor, în care era vorba de crearea unei legături între sănătatea animală, dar și uh, sănătatea umană, prin utilizarea uh, corespunzătoare și a medicamentelor veterinare și această utilizare rezonabilă a fost menționată și de doamna Grostet. Din această perspectivă a fost uh, negociat și acest, uh, această propunere de regulament. Și mă bucur că s-a putut ajunge la aceste compromisuri, pentru că trebuie să uh, privim sănătatea animală și cea umană din aceeași perspectivă a utilizării medicamentelor. Trebuie ca medicamentele veterinare și cele umane să fie văzute separat și cele pentru oameni să fie adresate oamenilor. Trebuie însă să stimulăm și inovarea și să contribuim la o um, situație în care cei care uh, prescriu aceste medicamente să nu le și vândă și se impune ca și vânzările de antibiotice pe internet să fie interzise. Acest pachet legislativ conține, conține multe lucruri de care putem să fim mândri. Va îmbunătăți accesibilitatea, inovarea și, de asemenea, uh, e vorba și de o contribuție, contribuție la combaterea rezistenței antimicrobiene printr-o mai mică utilizare a antibioticelor în uh, um, de uză veterinar. Cred că am reușit acest compromis. Mulțumesc, domnul Pierca. Raport. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul eh, doamnei Grostet și al domnului Tănăsescu eh, sunt binevenite. M-am bucurat să văd ce atmosferă bună a fost în căutarea compromisurilor. Când mă gândesc la acest raport, mă gândesc mai ales uh, la procesul complicat de a uh, încerca să ajungem la o siguranță a uh, sănătății animalelor, dar și la siguranța sănătății oamenilor. Până la urmă să nu uităm și de protecția mediului. Eu cred că acest subiect ar trebui tratat cu prioritate pentru că medicamentele sigure și eficiente pentru uh, animale, precum și pentru oameni, uh, căci noi chiar uh, folosim aceste medicamente, uh, este un aspect esențial, pentru că chiar trebuie să reducem rezistența la antibiotice. De asemenea, trebuie să asigurăm o protecție adecvată a mediului. Sunt mecanisme care vizează reducerea folosirii antibioticelor. Eu cred că ar trebui să facem clar diferența între tratament și uh, profilaxie, care este interzisă chiar și prin acest uh, document, ori acest lucru este foarte bun. În ceea ce privește chestiunile comerciale, ei bine, și acestea au fost reglementate, mai ales în ceea ce privește uh, licențierea pentru distribuirea medicamentelor, precum și pentru reclamele la medicamente. Pentru mine, aceste elemente sunt importante. Ele se leagă nu doar de uh, produsele veterinare. Reclama la medicamente pe internet este o mare provocare. Trebuie să reținem de asemenea și un alt subiect important, și anume uh, modul în care obținem datele, pentru că proasta reglementare din această perspectivă poate să combate inovația care este absolut necesară. Uh, una este să ai un aviz uh, medical, alta este să ai doar o părere. În raport se fac trimiteri uh, nenumărate, mai ales la medicamente de uz homeopat. Eu cred că ideologia uneori uh, uh, are de câștigat în fața științei, pentru că știința uh, nu oferă dovezi clare în ceea ce privește homeopatia. Nu știu dacă același lucru este valabil și la animale, însă la oameni adesea se bazează pe efectul placebo. Mulțumesc. Domnul Piha, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Zani. Îl acceptați? Da, vă rog. Aveți cuvinte, dom- cuvântul domnul Zani, 30 de secunde. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această ocazie de a vă adresa o întrebare. Și eu cred că raportul este unul foarte bun. Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu viitorul ați susține ideea ca în viitor Parlamentul European să dezvolte o cooperare mai uh, apropiată cu uh, Autoritatea Europeană pentru Medicamente și ca aceasta să facă parte din procedură? Ambele instituții, Parlamentul European cât și Autoritatea Europeană pentru Medicamente fac parte deja din procedură, așadar, într-un fel, înțeleg că trebuie să existe anumite uh, aspecte comune în ceea ce privește medicina umană și veterinară, însă în multe state sunt uh, agenții care se ocupă de ambele tipuri de medicamente, pentru că uh, existe coincidență și interacțiuni reciproce ale acestor medicamente, deci susțin o asemenea mm, inițiativă. Urmează doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor doi raportori, domnului Tănăscescu și domnului Grostet. Într-adevăr, cu cele două rapoarte și cu această legislație se îmbunătățește și demersul nostru împotriva rezistenței antimicrobiene. E vorba, pe de o parte, de faptul în cazul raportului domnului Tănăsescu este vorba de o diferențiere clară de autoriz între autorizarea medicamentelor veterinare și celor pentru uz uman și se face și o aliniere la, raport, la tratatul de la Lisabona, iar faptul că, ca și în cazul EMA, aceste lucruri trebuie să fie făcute în procedura de codecizie este de asemenea adevărat. În raportul domnului uh, Grostet este vorba de o abordare a profilac a folosire profilactice, să nu mai fie vor permis acest lucru nici prin uh, furajare, iar uh, antibioticele să fie permise doar pentru animalele în tratament și doar prin uh, medici veterinari, iar antibioticele pentru oameni să fie rezervate uzului uman pentru ca să aibă și efectul scontat și dacă uh, se mai spune că dacă nu există un medicament de uz veterinar într-un stat, atunci se poate uh, apela și la altul existent în alt stat membru și în cazuri individuale și medicamente de uz uman, dar că ar trebui folosit întotdeauna acel medicament uh, recomandat în acel caz. Eu consider că este important să fie permise pe viitor și mijloace homeopate. Sigur, putem să ne certăm mult timp dacă există dovești științifice sau nu, dar au existat uh, și cazuri de succes în trecut și cred că ar trebui să uh, apelăm la orice fel de mijloace pentru a trata animalele fără a promova în continuare rezistența antimicrobiană. Doamna Kilonen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin lämpi... Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor și tuturor colegilor pentru o cooperare excelentă pe acest subiect. Atunci când vorbim despre medicamente de uz veterinar, inevitabil vorbim despre antibiotice. Să nu uităm că regulamentul uh, ia în calcul și valabilitatea produselor uh, veterinare, uh, precum și chestiuni administrative. atunci când se vând antibiotice și sunt prescrise antibiotice, există reguli clare pentru a face toate acestea. Propunerea inițială a Comisiei uh, ar fi abolit posibilitatea de a limita pe plan național uh, uh, folosirea antibioticelor la animale. Și astăzi ar fi uh, redus standardele pe care le avem în Finlanda. La discuții, discuțiile din uh, comisie am ajuns la concluzia că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a impune reguli mai stricte. Uh, Antibioticele nu pot fi folosite decât cu rețetă dată de un veterinar în Finlanda și datorită acestui sistem uh, carnea sau laptele uh, din Finlanda nu sunt pline de antibiotice. Atunci când lucrurile funcționează bine, uh, ar trebui să presupunem că ar putea funcționa la fel de bine și pe viitor. În cel din urmă aș dori să mulțumesc tuturor pentru munca excelentă și să uh, Uh, spun că bunăstarea animalelor este punctul de plecare și pentru sănătatea oamenilor. Domnul Hoisling, un minut și jumătate. Și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorilor, în primul rând, pentru colaborarea excelentă. Și eu trebuie să spun că propunerea comisiei a fost uh, clar îmbunătățită. Sigur că trebuie spus că există și cazuri în care trebuie aplicat tratamente și la animale. Sigur că în anumite situații uh, aceste medicamente uh, se folosesc poate în uh, dublu cazurilor în care este necesar. Și acest lucru contribuie și la crearea rezistenței antimicrobiene. De aceea, profilaxia și utilizarea metafilitică trebuie de asemenea abordate pentru că deseori și uh, o creștere inadecvată sau o creștere a unor rase inadecvate duce la îmbolnăviri. De asemenea, trebuie să discutăm și despre antibiotice de rezervă, care trebuie însă să fie păstrată pentru uzul uman. Aici nu avem voie să facem compromisuri. Însă și în ceea ce privește colectarea datelor, trebuie să ne îmbunătățim uh, demersul. Pentru că există deficiențe aici și uh, trebuie să abordăm și uh, chestiuni care țin de producția și utilizarea medicamentelor. Colegul de la CERA a plecat, dar aș trebui să-i spun că trebuie stimulată și cercetarea uh, pentru a găsi medicamente alternative. Și în acest sens vă solicit susținerea pentru amendamentul 516. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Pedicin, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că textul aprobat în Comisia Envi este unul bun și aș dori să mulțumesc colegei Grostet, care a permis tuturor grupurilor să vină cu uh, amendamente pentru a îmbunătăți și mai mult propunerea inițială a Comisiei. Comisia a subliniat în repetate rânduri că scopul principal al propunerii era acel de stimulare a competitivității, inovării și a funcționării pieței interne. În schimb, noi considerăm că viitorul cadru legislativ pentru medicamentele de uz veterinar trebuie să aibă ca scop uh, sănătatea publică și bunăstarea animalelor. În raportul meu din proprie inițiativă, în în acest domeniu am atras atenția asupra necesității abordării rezistenței antimicrobiene și în domeniul veterinar. Și în acest sens putem fi uh, mulțumiți pentru că utilizarea profilactică nu mai uh, este permisă acum. Totuși, trebuie, pentru a găsi noi antibiotice eficace, trebuie de asemenea să abordăm și prețul acestor medicamente care este impus de industria farmaceutică. Faptul că se uh, extinde de la 10 la 18 ani dreptul de licență asupra unui medicament trebuie îmbunătățit, pentru că acest lucru împiedică uh, IMM-urile care produc generice să intră pe piață și să reducă prețurile. Există astfel un acces limitat la medicamente generice care afectează evident și sănătatea uh, umană și bunăstarea animalelor. Mulțumesc, doamna Dornano. Un minut și jumătate. Merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc după negocieri eh, lungi eh, ale colegii noastre, Françoise Grostet, căruia îi mulțumesc foarte mult eh, pentru încercarea de a găsi un consens, trebuie să mai dezbatem un text foarte sensibil. Eu trebuie, în ciuda compromiselor, să anunț niște rezerve. Animalele din testele clinice, cred eu, nu ar trebui reintegrate în lanțul alimentar. Atunci când avem un termen de precauție, asta înseamnă că, până la urmă, trebuie să eliminăm asumăm uh, niște riscuri, ori noi nu putem să ne asumăm acest risc în lanțul alimentar. Apoi, în ceea ce privește medicamentele veterinare uh, și vânzarea lor pe internet, aceasta trebuie bine reglementată. Medicamentele care uh, necesită o rețetă din partea unui veterinar sau unor specialiști abilitați nu pot fi vândute pe internet. Toate acestea pentru a putea să păstrăm cei doi piloni ai sectorului, adică pe de o parte protejarea uh, profesiei veterinarilor și a uh, competențelor lor și apoi uh, consumul de antibiotice, mai ales în Franța. Pe de altă parte, calitatea creșterii animalelor nu poate fi pusă în pericol prin medicamente, să zicem, contrafăcute sau prin absența controlelor. De fapt, mă opun ca animale tratate de alți medici decât cei veterinari uh, să uh, ajungă în circuitul uh, de export. Să nu uităm că a existat multă vreme o dereglementare a acestui sector al medicamentelor veterinare, în urmare să rămânem vigilenți și prudenți. Thank you, Mr. Lise. Two minutes. Mulțumesc, domnul Lise, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. ar dori să mulțumesc ambilor raportori, în special doamnei Grostet, pe care care vreau să-i fac și un compliment, pentru că este un dosar tehnic uh, foarte cuprinzător și dânsa a reușit să ne conducă cu maestrie prin uh, procesul de amendare. Aș dori să mă refer la rezistența antimicrobiană, conform uh, datelor Comisiei și a Organizației Mondiale uh, a Sănătății. În fiecare an, 25 de mii de oameni mor pentru că antibioticele își pierd eficacitatea. Aici trebuie să intervenim și în medicină veterinară. Am să mă refer și la cea umană, dar mai întâi vis-a-vis -vis de cea veterinară. S-au spus deja multe și de aceea aș dori să rog Comisia, dar și Consiliul, când se ajunge în negocieri, să citesc cu atenție amendamentele 245 și 246, în care uh, spunem că nu trebuie doar uh, colectate date cu privire la utilizarea antibioticelor, dar și că ar trebui eventual luate măsuri atunci când se constată că într-un stat se folosesc mai multe antibiotice decât antele. Pentru că am primit astfel de informații că, că fermierii solicită uh, veterinarilor uh, preventiv acest uh, lucru. În schimb, ar trebui ca ei să fie învățați cum anume să îmbunătățească condițiile de creștere pentru a evita folosirea antibioticelor. Iar în ceea ce privește medicina umană, dacă în fiecare an mor 25.000 de oameni, atunci va trebui să vedem și unde sunt tratați oamenii Uh, antibioticele se prescriu mult prea ușor și igiena în anumite spitale lasă de dorit, dar avem nevoie și de inovare, pentru că din păcate există acești germeni rezistenți uh, care nu pot fi combătuți prin antibiotice. În acest sens aș dori să vă atrag atenția și asupra amendamentului 22, pentru că de inovare avem nevoie nu doar în uh, medicina veterinară, ci și în cea umană și în acest sens aștept și din partea Comisiei o propunere. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Borza, un minut jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. acest, acest regulament definește uzul produselor de uz medicinal veterinar. Însă eu uh, vreau să-mi pun accentul pe rezistența la antimicrobiene. Este foarte important să existe o dispoziție în legătură cu interzicerea anumitor antibiotice în sectorul veterinar pentru ca acestea să fie rezervate uzului uman. Însă, trebuie ca aceste măsuri să fie retroactive și să includă obligația de a retrage de pe piață antibioticele care sunt deja în vânzare. Este foarte crucial să se, să se lege distribuția de antibiotice de rețetele emise de o persoană competentă pentru a preveni abuzul este în interesul public să se interzică vânzările pe internet ale antibioticelor. Sănătatea umană și animală sunt interconectate datorită metodelor intensive de creștere. De aceea, rezistența la antibiotice trebuie să fie rezolvată printr-o abordare unică. Generațiile viitoare s-ar putea să uh, ne, se întrebe de ce am distrus una dintre cele mai mari realizări medicale ale istoriei din cauza profitului. Avem uh, cu toții inter- interesul să menținem eficiența antibioticelor. Această propunere este bine uh, redactată și va contribui la o mai bună protecție atât a sănătății oamenilor cât și a animalelor. Vă mulțumesc, doamna Gerling, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Se discută foarte mult și discuțiile publicului au vizat rezistența la antimicrobiene. Este un aspect foarte important și, bineînțeles, susțin abordarea raportoarei în ceea ce privește restrângerea utilizării profilactice. Însă sunt și alte aspecte în acest raport și vroiam să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru că au ascultat apelurile din Regatul Unit unde am cerut să continuăm practica de a utiliza uh, persoane calificate. Salut această flexibilitate, o măsură universală nu uh, funcționează întotdeauna, în special dat fiind uh, contextul referendumului din Regatul Unit, îmi dă un aspect foarte pozitiv pentru susținerea Uniunii Europene. Deci, Uh, nu, vă, urez, vă rog să nu votați uh, amendamentul în legătură cu organismele modificate genetic. Uh, Ar scoate de pe piață 19 produse. Trebuie să facem o distinție între culturile modificate genetic și știința care folosește genetica. Vă mulțumesc, domnul Huitema. Un minut. voorzitter uh, doamnă președinte, domnule comisar, uh, Predicțiile OCDE sugerează că va exista o creștere cu 67% uh, a folosirii antibioticelor, atât pentru scopuri veterinare cât și pentru scopuri umane ar fi responsabil din partea noastră să folosim antibioticele pentru profilaxie, așadar. Cercetările legate de noile vaccinuri și noile medicamente sunt absolut necesare. Prin urmare, uh, trebuie să putem folosi ingineria genetică pentru uh, animale ca și pentru uh, medicamentele care vizează oamenii. Să zicem că uneori OMG reprezintă singura opțiune. Așadar, amendamentele care uh, doresc să împiedice uh, acest fenomen pun în pericol sănătatea animalelor și oamenilor și nu au niciun fel de justificare. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Viegas, un minut. Este regulament contain aspecte pozitive. Acest regulament conține elemente pozitive care asigură furnizarea unor medicamente sigure și eficiente pentru veterinari. Asta este partea bună, combaterea rezistenței antimicrobiene și uh, faptul că mm, încercăm să ne asigurăm că există disponibilitate pe piața acestor medicamente. Este de asemenea un uh, aspect pozitiv. Iar în ceea ce privește uh, partea de piață, cred că am fi putut să ne concentrăm asupra unei abordări uh, centralizate pentru că altfel anumite companii se vor concentra asupra unor uh, piețe care sunt mai profitabile. Faptul că medicamentele trebuie folosite Uh, în mod responsabil este un lucru, dar uh, trebuie să avem în vedere și IMM-urile care acționează pe piața agricolă. Mulțumesc, doamnă Scott Cato. Vă mulțumesc. Legătura între utilizarea antibioticelor uh, pe ferme și rezistența la antimicrobiene la oameni a fost arătată foarte clar, spunând că utilizarea antibioticelor în, în alimentația animalelor înseamnă periclitarea eficienței acestora pentru oameni. De aceea trebuie să reglementăm foarte strict utilizarea antibioticelor. În momentul de față, antibioticele pot să fie prescrise tuturor animalelor de la fermă, dacă doar un animal este bolnav pentru a, în uz profilactic. Mă bucur că acest uh, regulament va, va interzice această utilizare de rutină a antibioticelor. Ca verzi, noi uh, considerăm că antibioticele nu trebuie să înlocuiască bunele practici de creștere a animalelor. Atunci când animalele nu sunt uh, ținute în condiții corespunzătoare, sănătatea lor suferă. Uh, practicile de creștere mai puțin intensive ar îmbunătăți considerabil sănătatea animalelor. Vă mulțumesc, doamna Reid, un minut. Doamnă președinte, noi în UKIP credem că folosirea responsabilă a noilor medicamente în Regatul Unit este de foarte mare importanță, mai ales pentru acele medicamente folosite la animale în Marea Britanie. E vital ca fermierii noștri să poată păstra niște standarde înalte de siguranță alimentară, bunăstare animală uh, pe care ne dorim cu toții. Însă nu cred că medicamentele veterinare ar trebui folosite pentru a îmbunătăți performanța sau pentru a compensa uh, tehnicile proaste de creștere a animalelor lor. Și mă refer aici mai ales la antibiotice care ar trebui folosite responsabil uh, în conformitate cu condițiile de autorizare și cu uh, rețetele veterinarilor. Există legi care au intrat în vigoare în 2001 și în 2004 care au făcut ca uh, Regatul nici să se confrunte cu probleme, mai ales cu costuri ridicate din cauza poverii administrative suplimentare impuse de la Bruxelles. De aceea noi în UKIP ne uh, opunem creierul un nou cadru de reglementare care credem noi uh, ar fi la fel de unător ca anteriorul. Noi credem că doar Regatul Unit ar trebui să poată legifera în acest domeniu și după ieșirea Marii Britanii din Europeană, așa se va și întâmpla. Mulțumesc. Doamna Gardini, un minut și jumătate. Mulțumesc și eu aș dori să le mulțumesc celor doi raportori, Francesc Grostet, o muncă extraordinară și s-a spus deja foarte multe despre raportul dânsei și de către domnul Peter Lize și alții, dar dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez asupra un alt aspect, pentru că cu votul de mâine vom face și un prim pas spre uh, modalitatea de autorizare a medicamentelor la nivel european. Și votând amendamentele la acest regulament, am putea face un prim pas spre o reducere drastică, sper, a perioadei dintre autorizarea unei, unui medicament și uh, includerea pe lista de rambursare în statele membre. În momentul de față, aceste mm, termene sunt foarte lungi pentru că fiecare medicament este evaluat de 28 de ori. A rămas uh, cazul foarte cunoscut uh, în memorie, uh, așa numitul medicament transhob, folosit în tratamentul cancerului la sân, care ar fi trebuit, uh, care a fost inclus în lista Organizației Mondiale pentru Sănătate, dar pentru a fi folosit în uh, anumite țări a durat uh, chiar mai mult de 10-15 ani până ajuns pe lista de compensate. Sperăm că astfel se deschide calea de depășirii acestei dificultăți. Mulțumesc, doamnă Melior, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor. Astăzi uh, discutăm un regulament foarte important și s-au spus foarte multe pentru punctele care, de fapt, și pentru mine sunt cele mai importante, și anume antibioticele. Totuși, doresc să repet un lucru. Antibioticele nu reprezintă un ajutor pentru creșterea animalelor și nici nu uh, reprezintă un locuitor pentru o bună creștere a animalelor. Antibioticele de rezervă, o spune deja termenul, trebuie să uh, fie și uh, rezerva pentru medicină umană. Mă bucură faptul că regulamentul prevede acum o monitorizare uh, cuprinzătoare prin care se uh, impune statelor membre o colectare de date cu privire la utilizarea de antibiotice și mă bucură faptul și aici uh, vreau să le mulțumesc ambilor raportori că am reușit faptul că um, trebuie să că ținem cont acum și de efectul asupra mediului, de la producție până la uh, rezidurile de antibiotice folosite uh, în uh, gunoiul de graj și aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și care au contribuit la această nouă abordare. Mulțumesc, domnul Belder. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca și raportor din umbră, în Comisia pentru Agricultură din partea ECR, consider că acest raport este foarte important. Este un raport care vizează medicamente de un uz veterinar și este important să avem un bun cadru legislativ astfel încât să putem dezvolta noi medicamente pentru a trata animalele. Trebuie să avem o perioadă de uh, protecție a datelor adecvată, cum a spus și uh, doamna raportor. De asemenea, trebuie să reducem eficient povara administrativă pentru ca companiile să poată să aibă uh, autorizări de Uh, marketing descentralizate. Folosirea profilactică a antibioticelor este o mare problemă și aceasta trebuie abordată împreună. Eu subliniez faptul că acest uh, eu sunt mulțumit de faptul că acest lucru a fost subliniat în acest uh, raport. Cred însă că Uh, trebuie să ne stabilim uh, un obiectiv, pentru că clar trebuie să reducem consumul de antibiotice cât se poate de mult pentru a putea avea o politică eficientă care să ducă la rezultate. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Federle, un minut. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este un pas foarte important într-o luptă continuă și mulțumesc doamnei Marit Paulsen de la Liberalii Suedezi și colegilor mei care deja în anii 90 au început această luptă. Atunci când vorbim despre plus valoare europeană, cred că aproape toată lumea din acest Parlament salută această propunere, deci înseamnă că există o plus valoare și probabil acest lucru uh, Uh, vom vedea și la următoarea dezbatere în legătură cu furajele pe care o vom purta uh, astăzi. Antibioticele uh, fac posibile operațiile asupra oamenilor și pneumonia nu mai reprezintă un pericol mortal pentru om. Însă, este de asemenea important să ne asigurăm că facem față rezistenței la antimicrobiene pentru ca Mm, doar așa putem crea plus valoare europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Linz, un minut și jumătate. Herr Kommissar, <clears throat> Frau Präsidentin, liebe Domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să uh, îi mulțumesc raportoarei noastre, Frances Grostet. Cred că avem de a face cu un raport foarte bun în acest caz. Dragi colegi, disponibilitatea unor medicamente eficiente pentru animale și reducerea rezistenței antimicrobiene reprezintă scopurile centrale acestui pachet legislativ. Eu cred că putem reuși acest lucru pentru că companiile sunt uh, stimulate să facă cercetare și te um, aducă inovare și utilizarea antibioticelor este uh, limitată. Utilizarea profilactică este redusă la un minim și utilizarea de rutină complet interzisă. Pentru medicamentele de antibiotice de rezervă, Comisia va trebui să stabilească o listă. Pentru animalele utilitare, uh, putem uh, să ne gândim și la tratamente complementare. Uh, cred că și abordări homeopatice ar putea fi de olos și aici sunt de altă părere decât colegul de la ECR. În combaterea rezistenței antimicrobiene, medicamentele homeopate pot fi o alternativă binevenită. De, aici, de aceea sunt pentru autorizarea acestora. De asemenea, trebuie să privim regulamentul cu privire la medicamentele dus veterinar și regulamentul cu privire la furaje uh, ar trebui uh, privite în ansamblu și împreună. Pentru că astfel cred că întărim rolul veterinarului. Mulțumesc. Thank you, Madam. Mulțumesc, doamna Guteland, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte rezistența la antibiotice este o problemă majoră pe care n-am discutat-o eficient până acum. Deci acest raport reprezintă un pas în direcția cea bună. Ehm, infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice sunt uh, din ce în ce mai greu de tratat. Uh, prin urmare, vedem uh, acum care sunt consecințele fatale ale acestei situații asupra copiilor, să spunem, asupra vârstnicilor sau a copiilor care se nasc prematur. Deci, la nivel uh, european, uh, avem nevoie de un regulament puternic uh, pentru a putea lupta cu acest fenomen în rândul animalelor și oamenilor. Trebuie să subliniem însă foarte clar faptul că nu e nevoie de folosirea profilactică a antibioticelor la animale sănătoase. Ar trebui să pornim de la prezumția că doar animalele bolnave ar trebui să primească medicamente prin urmare, legislația pe care o vom vota mâine este un pas în direcția cea bună, însă va trebui să interzicem cu totul utilizarea profilactică a antibioticelor animale. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ayuso, un minut și jumătate. Presidenta, señor comisario, eu eh, también quiero felicitar. Mulțumesc, doamnă comisar. Și eu doresc să o felicit pe colega noastră, Doamna Grostet a avut extrem de multe amendamente, însă în spiritul său de consens a reușit ca acest uh, raport să fie unul uniform. Trebuie să facem diferența în acest regulament între diversele forme de tratament de curativ, de control și preventiv uh, și profilactic. Trebuie să se reducă povara administrativă pentru că uh, trebuie să menținem și garanții de calitate și de securitate uh, și uh, informații corecte cu privire la medicamentele de uz veterinar. În ceea ce privește disponibilitatea acestor medicamente de uz veterinar, este o chestiune mm, complexă și trebuie soluții, căutate soluție, soluții pentru diverse specii și specii minore și utilizări minore. Trebuie să pro, pro, susținem măsurile care uh, stimulează inovarea. Mă bucur că s-a modificat pro, propunerea uh, cu uh, responsabilizarea veterinarilor pentru specii și indicații care nu sunt incluse în recomandările fabricantului. În rezumat, trebuie să menținem un sistem de prescrieri și ca medicamentele de uz uman să fie utilizate ca ultim recurs. Este un lucru vital și este un lucru care trebuie să, de care trebuie să se ocupe medicii veterinari. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Șaldemose. Un minut. Tak for det. tak til ordføreren. Aș dori să mulțumesc și eu, raportoare, pentru munca excelentă. Susțin uh, în totalitate textul pe care îl vom vota mâine în legătură cu produsele de uz veterinar. Mă bucur că aceasta este prima dată când uh, abordăm uh, cu seriozitate problema rezistenței la antibiotice în legislația europeană. Este necesar să facem acest lucru pentru că aproximativ 25.000 de persoane mor anual din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice și din, din cauza faptului că astfel nu pot fi uh, tratați. Această rezistență, printre altele, se datorează și folosirii antibioticelor în agricultură. Deci facem un pas în direcția cea bună. Ne apropiem de inter interdicția aplicată uzului profilactic al antibioticelor. Antibioticele nu trebuie prescrise animalelor uh, sănătoase, ci doar celor bolnave. Mi-aș dori să se interzică cu totul uh, uh, vânzarea uh, antibioticelor pe care le prescriu veterinarii pentru uzul profilactic. Probabil că data viitoare vom uh, putea vorbi despre asta, dar mă bucur că deja am început să uh, abordăm această problemă. Mulțumim, domnul Van den Kendelare. Un minut și jumătate. Voorzitter, commissaris, collega's, graag had ik... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, uh, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru munca extraordinară. Este important ca și organizarea pieții să fie reglementată mai eficient odată cu acest raport. Extrem de importante sunt pentru mine măsurile pentru combaterea rezistenței antimicrobiene, pentru că printr-o utilizare în extens, chiar și profilactic, a antibioticelor, avem din ce în ce mai mulți germeni rezistenți și mm, dat fiind faptul că nici cercetarea în domeniul noilor antibiotice nu face progrese, avem motive de îngrijorare. Toți specialiștii sunt, au o părere unanimă că trebuie folosite mai cu grijă antibioticele, dar o interdicție completă, din nou, nu este posibilă. Utilizarea preventivă a antibioticilor este limitată. Este salutar pentru că există multe situații care uh, ar putea fi evitate astfel, precum uh, purcei care se nasc deja cu rezistențe antimicrobiene. Însă o uh, interdicție completă nu poate exista, pentru că în cazul unei operații la un animal trebuie folosite antibiotice în prealabil. Faptul că această listă uh, de uh, antibiotice de rezervă va fi stabilită de EMA este un lucru foarte bun pentru că va avea astfel baze științifice. Doamna Garcia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur și eu celor care i-au felicitat pe cei doi raportori doamna Grostet, bineînțeles, pentru munca realizată și, de asemenea, domnul Tănăsescu. Cred că au lucrat foarte mult pentru a face față dificultății pe care o reprezintă un regulament extrem de tehnic. Fiind uh, raportoare în ceea ce privește rezistenta antimicrobiană, la Comisia Agri aveam uh, mare legătură cu acest raport și uh, aș dori să mulțumesc pentru munca realizată, pentru că fără îndoială ne-a facilitat uh, munca. Este vorba de o directivă care va reglementa forma de administrație a Ehm, medicamentelor de uz veterinar și care va ehm, încerca să rezolve dificultatea găsirii ehm, de medicamente pentru utilizări minore. Și mă bucur că acest, această propunere a fost adoptată și în Comisia ENVI, pentru că îmbunătățește foarte mult propunerea Comisiei. Vă mulțumesc. Trecem la intervențiile uh, spontane, doamna Cabezon Luis. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Rezistența la antimicrobiene este o problemă gravă de sănătate publică și Uniun, în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să profite de orice modalitate pentru a o combate. Trebuie să utilizeze toate măsurile necesare și de aceea felicit uh, raportorii pentru că au dat o ambiție mai mare propunerii Comisiei și au făcut un efort uh, și au, pentru a pro, profita de această posibilitate. Aici eh, se face un pas foarte important înainte pentru a se încerca combaterea acestei probleme a rezistenței antimicrobiene în eh, Uniunea Europeană. 25 de milioane de decese pe an și miliarde de euro costuri pentru sistemele de sănătate publică. Există în continuare de lucru și, uh, dar cel puțin am început să înaintăm pe drumul cel bun. Uh, sper că va fi o luptă continuă pentru a face față acestei extrem de mari provocări la adresa sănătății publice. Vă mulțumesc, doamna Rivasi. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Felicitări, doamnei Grostet, care a făcut o treabă foarte bună. Felicitări pentru că a fost atât de deschisă la faptul că ar trebui uh, clar să limităm uh, rezistența la antibiotice, pentru că între folosirea antibioticelor și creșterea rezistenței la antibiotice clar există o legătură. Sunt chestiuni uh, pozitive legate de vinderea antibioticelor pe internet sau interzicerea uzului profilactic al antibioticelor. Cred că ar trebui insistat pe utilizarea metafilactică, deci atunci când suntem bolnavi. Există și o listă de antibiotice de rezervă care sunt rezervate uh, uzului uh, uman. Trebuie oricum însă să promovăm niște alternative, adică să diminuăm utilizarea antibioticelor, însă să uh, consolidăm, iar aici uh, susțin uh, uh amenamentul colegului nostru Martin Ospli, uh, homeopatia, trebuie să uh, insistăm și pe alte uh, terapii, să facem uh, uh, cercetări pentru a vedea cum bacteriofagele pot uh, să uh, ucidă anumite bacterii, printre care salmonela. Ar trebui să ne gândim puțin ce se întâmplă cu antibioticele în mediul acvatic, pentru că se administrează din ce în ce mai mult în crescătorile de somon. Mulțumesc! Domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Cadrul juridic în vigoare în sectorul medicamentelor veterinare avea nevoie de îmbunătățire, în special în ceea ce privește funcționarea pieței interne, fenomenul rezistenței antimicrobiene, lipsa de stimulente pentru inovare și uh, obligațiile în procesul de far farmacovigilență. Cu această propunere de regulament, aceste deficiențe sunt uh, Uh, soluționate. Important este ca statele membre să țină cont de linile directoare ale de comisie pentru utilizarea precaută a antibioticilor. Avem nevoie date cu privire la utilizarea antibioticilor și să facem tot posibilul pentru uh, a găsi contrastimulente la folosirea lor profilactică. Medicament, antibioticile de rezervă trebuie să fie destinate doar uzului uman. În același timp, trebuie interzis și uh, comerțul pe internet a antibioticilor și veterinarii să nu aibă voie să prescrie uh, și să folosească în același timp, să vândă în același timp uh, medicamente, pentru că doar astfel putem contribui la îmbunătățirea sănătății atât animalelor cât și a oamenilor. Domnul Vierga. Vă mulțumesc. trebuie să reglementăm licențele pentru medicamentele de uz veterinar. În ceea ce privește aceste licențe, trebuie ca acestea să fie decuplate de cele pentru medicamentele pentru uz uman, pentru că necesitățile sunt foarte diferite. De altfel, în sectorul veterinar, animalele sunt diferite, ceea ce face ca piața să fie foarte fragmentată și este necesar să se investească pentru a extinde autorizațiile de la o specie la alta. De altfel, animalele trebuie să au, animalele au nevoie de antibiotice pentru a evita epizootiile. Și industria farmaceutică trebuie să garanteze că medicamentele puse pe piață nu sunt dăunătoare pentru sănătatea omului sau cea animalelor. Deci trebuie să evităm uh, în, în, cât mai uh, în dare de antibiotice. Da. Domnul Buchner, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscător pentru faptul că avem de face acum cu un regulament care întreprinde ceva împotriva rezistenței antimicrobiene. Vreau doar să vă amintesc faptul că în Germania 88% din carnea de curcan care se comercializează în lanțurile de magazine sunt afectate de Uh, resturi de antibiotice. Însă, cum să impui această interdicție când uh, avem de face cu ferme cu peste 200.000 de capete și care au nevoie pentru acest uh, tip de creștere intensivă de antibiotice. De aceea rugămintea mea, dacă mâine vom adopta acest regulament care, în opinia mea, este unul foarte bun, să nu considerăm că am făcut tot uh, posibilul pentru că, să ne aducem în minte, va fi o luptă destul de intensă în apărarea acestui regulament față de uh, încercări de influențare din afară. Mulțumesc. Uh, acum are cuvântul domnul comisar Andricotis. Mulțumesc, domnul președinte, stimați eurodeputați. Ați auzit explicațiile mele care explic subliniau intențiile comisiei din spatele acestui nou regulament propus în legătură cu medicamentele de uz veterinar. Am uh, auzit uh, și ascultat cu interes opiniile exprimate în această sală. E important așadar ca Uniunea Europeană să sporească uh, disponibilitatea acestor medicamente veterinare uh, chiar în manieră urgentă pentru a putea reduce riscurile pentru sănătatea publică sau uh, pentru a reduce riscurile rezistenței la antibiotice. Uh, Comisia salută dispozițiile uh, legate de uh, Uh, acest subiect și le consideră în mare majoritate pozitive. Salutăm amendamentul care introduce condiții precise legate de profilaxie și uh, de folosirea în caz de boală a antibioticelor. Uh, utilizarea profilactică trebuie restricționată doar la animale care trăiesc singure în gospodării și atunci trebuie bine justificată. Apoi uh, trebuie să se uh, ia în calcul practic numai animalele care riscă să contamineze pe altele. Uh, trebuie să spunem că am avut discuții interesante în cadrul dialogului tripartit în legătură cu aceste subiecte și am reușit să abordăm chestiunile esențiale. Foarte multe aspecte se referă însă și la inovație și la folosirea de noi tratamente inovatoare. Acest lucru este uh, uh, esențial. Să nu uităm că trebuie să uh, susținem uh, EMA și să nu uh, dăm naștere la contradicții. Inovația este un instrument esențial pentru a garanta uh, sănătatea publică. Sunt uh, sigur că trebuie să dezbatem în detaliu subiecte precum propunerea de a strânge date la nivelul fermelor însă această propunere trebuie evaluată pe mai departe. S-ar putea să reprezintă o povară, s-ar putea să creeze povere administrative suplimentare. Uh, eu cred sincer că pe baza activității bune a Parlamentului European vom putea să atingem în totalitate obiectivele noastre în viitorul apropiat. Aș dori să mulțumesc încă o dată doamnei Grostet și domnului Tănăsescu uh, pentru munca excelentă. Acum a venit vremea să acționeze Consiliul Eh, pentru a urma bunul exemplu al Parlamentului European și să își eh, grăbească lucrările în legătură cu această propunere pentru a ajunge la un acord în primă lectură. Pot să vă asigur de sprijinul total al Comisiei eh, pentru a ajunge la un acord cu Consiliul cât se poate de curând. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, dau acum cuvântul raportorilor, doamna Grostet. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în această seară în dezbatere pentru susținere. Aș dori să spun că în mare am un sentiment de satisfacție în legătură cu acest raport, însă este rezultatul unei munci de echipă este un raport al întregului Parlament și de aceea vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au participat la numeroase reuniuni. Am tratat subiecte foarte complexe, trebuia să ținem ca cont de particularitatea statelor membre și să ținem cont în același timp de marile orientări pe care le-am recunoscut, lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene. Nu voi intra în detalii, domnul comisar deja le-am menționat, este un aspect fundamental, însă în același timp susținerea pentru inovare, pentru că avem o lipsă uh, cronică de lipsă de medicamente pentru animale, pentru uz veterinar și trebuie așadar să găsim echilibru între lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene și uh, Uh, furnizarea de mm, medicamente de uz veterinar pentru specii minore sau specii speciale, cum ar fi uh, albinele, pentru că în cazul albinelor am uh, decis să introducem o protecție de 20 de ani. medicamentele veterinare vor fi autorizate, dar nu și uh, medicamentele psiho, psihotrope. Am încercat să uh, unim tot ceea ce poate să fie important în cadrul acestui regulament în ceea ce privește medicamentele cu uz veterinar. Am ținut cont de impactul de mediu menționat de către colegul nostru, dacă aș avea un mesaj de transmis acum în încheiere, este, și fac apel la, tot, la toată lumea, că avem nevoie de o majoritate foarte mare pentru acest raport, pentru că aceasta ne va permite uh, să uh, exercităm presiune asupra Consiliului pentru a nu se pierde timpul în negocieri. În negocieri. Este team, și teama pe care o am este ca Consiliul să trateze acest subiect în mod neglijent și să nu îi acorde uh, atenția uh, necesară, pentru că însă este vorba aici de sănătatea oamenilor, de sănătatea animalelor. Vă mulțumim pentru susținerea uh, masivă a acestui raport pentru a putea pune presiune asupra Consiliului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Grostet. Ultimul vorbitor, domnul Tănăsescu. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin uh, a i mulțumi doamnei raportor Grostet, precum și tuturor raportorilor din umbră, și colegilor pentru munca lor și pentru excelenta colaborare pe care am avut o pe ambele dosare. aș dori să subliniez faptul că prin intermediul acestor două rapoarte avem o legislație mai clară și mai bine adaptată la specificul sectorului veterinar. printre altele am clarificat rolul agenției în autorizarea de produse medicamentoase și am creat un cadru favorabil dezvoltării de noi medicamente. votul de mâine reprezintă un pas uriaș în vederea protejării sănătății animalelor și a oamenilor dar și în vederea luptei împotriva rezistenței la antibiotice. sper să avem sprijinul dumneavoastră în acest sens. vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Se încheie această dezbatere comună. Votul pe acest punct va avea loc mâine.